Bien, mesdames, messieurs, mes chers collègues, je vous invite à gagner votre... Doamnelor și domnilor, dragi colegi, vă rog să vă ocupați uh, locurile și începem ședința Comisiei Buget. Așadar, haideți să adoptăm ordinea de zi cu precizarea că din motive de disponibilitate v-aș propune să luăm punctul 4, adică evoluția lucrărilor grupului de înalt nivel privind resursele proprii, să facem asta la 10 și jumătate, pentru că uh, invitații noștri, domnul Amasur, și domnul Calfin sunt disponibili numai în acel moment, la ora 10 și jumătate, deci sper că nu sunt obiecțiuni în acest sens. Vreau să vă spun uh, câte ceva După ce s-a revizuit regulamentul financiar, anul tre uh, luna trecută, Parlamentul a primit două acte delegate de la Comisia Europeană, iar comisiile buget și control bugetar au fost sesizate. Ați primit aceste acte delegate, care au fost de altfel publicate în documentele ședinței de astăzi. Este vorba de o scrisoare din partea comisarei Georgieva, care cere Parlamentului să urmeze o procedură de neobiecțiune anticipată în conformitate cu articolul 105.6 din regulamentul Parlamentului European. După expirarea termenului de obiectare fixat de către cele două comisii parlamentare pe 20 noiembrie la prânz, printr-o procedură scrisă, eventual, și în uh, acord cu Comisia de Control Bugetar, s-ar putea să propunem o recomandare supusă plenarei din decembrie. E vorba de acte care trebuie să intre în vigoare pe 1 ianuarie 2016, facilitând astfel uh, reforma legată de anul financiar complet. Ați luat notă așadar de aceste acte delegate, nu cred să fie cazul să, să mai fac observații. De asemenea, vreau să vă spun ce s-a hotărât de către coordonatori pe 28 octombrie. În primul rând, ceea ce privește alocarea rapoartelor, acordurile pescuit cu Mauritania pentru socialiști, pescuitul cu Liberia, PPE. Raport privind ocuparea și implicarea potențialului IMM-urilor ca și contribuitor principal la creștere și ocupare în UE, GUE a primit acest raport. Ce privește rapoartele din proprie inițiativă, Comisia DV raport în ceea ce privește fondul fiduciar pentru Africa, bugetul dorește o asociere conform regulilor 105 sau 104. Probabil regula 104 va fi invocată. Raport de control ce privește registrarea și componența grupurilor de experți de la comisie. Noi avem aici un aviz din partea noastră. Un raport de control bugetar în ceea ce privește finanțarea ONG-urilor. În contextul buget UE dorim o asociere la acest aviz conform regulilor, regulii 54. Capacitatea bugetară pentru zona euro ca și consecință asupra bugetului european, um, control parlamentar. Noi dorim să ne asociem cu Econul aici, conform regulii 54, lucruri de care vom mai vorbi mai încolo cu coordonatorii. În ceea ce privește audierile acum, o audiere privind noile instrumente financiare și rolul băncilor publice în favoarea IMM-urilor. Acceptăm să ne asociem așa cum ne-a fost solicitat uh, de către Comisia ITRE, în ceea ce privește misiunile și delegațiile. Delegația noastră pentru Liban și Iordania în acest sens, vom invita și eh, raportorul de la LIBE, care va putea să vină cu noi în delegația noastră. Iată informațiile pe care vreau să le împărtășesc cu dumneavoastră. Ați primit și comunicarea proceselor verbale ale ședințelor eh, de pe 28-29 septembrie și din octombrie, mai multe date. Cred că nu aveți obiecțiuni. În acest sens, bănuiesc că putem adopta foarte bine aceste procese verbale de la toate aceste ședințe. Și acum, permiteți-mi să vă spun ce s-a întâmplat cu concilierea. La conclusion est După cum știți, concluzia a intervenit la 5 zile după data limită. Aveam un termen de 21 de zile pentru Parlamentul European pentru a aproba proiectul de buget. Am reușit să încheiem vineri 13, mai precis, sâmbătă 14, uh, noaptea. Mm, vineri 13, față de care ministrul de finanțe din Luxemburg, care asigura președinția prin rotația Consiliului, și-a dorit ca să fie o vineri fericită și, din păcate, având în vedere tragedia care a intervenit la Paris, va fi în continuare considerat o vineri neagră pentru Europa. Și vreau să vă spun, în calitate de uh, deputat ales în Franța, cât de sensibil am fost față de cuvintele din partea membrilor Consiliului și din partea noastră, colegilor care participați la această conciliere, uh, mărturii de compasiune și solidaritate. E adevărat că teroriștii, atacând în mod atât de laș, uh, prin acte atât de barbare și de sălbatice, au atacat fără nicio îndoială Franța, dar și Europa, și valorile noastre, și modul nostru de trai prin Europa și am simțit o solidaritate foarte puternică în momentele acelea. Vreau să mulțumesc tuturor celor care au participat la această conciliere și vreau să salut ceea ce uh, Jose Manuel numea drept uh, echipa de vis, Dream Team. Vreau să mulțumesc domnului Gerard Depre, raportor, care a apărat și a prezentat bugetul celorlalte secțiuni și aș dori de asemenea domnul Gaier să-i mulțumesc, care este de asemenea raportor pentru agenții și evident vreau să-i mulțumesc și lui Eder Cardia Zabal, care s-a ocupat de bugetul rectificativ numărul 8 pentru 2015 și care are o legătură directă cu angajamentele pe care vor trebui să le asume statele membre ale Uniunii Europene în 2016 având în vedere criza migranților și primirea refugiaților. Și aș dori să mulțumesc tuturor membrilor delegației noastre. Am dat dovadă de solidaritate între noi și cred că putem spune că am obținut un rezultat satisfăcător. Chiar dacă președintele Comisiei a spus ieri într-un colocviu care fusese organizat la Bruxelles că bugetul european este un buget mediocru și că ar trebui să ne gândim la o consolidare a bugetului european, dar nu numai, ci și a statelor membre ale Uniunii Europene, pentru a înțelege care este angajamentul Europei în acțiunile pe care va trebui să le desfășurăm pentru a face față provocărilor viitoare. E adevărat că ne-am dat și noi seama că acest cadru financiar multianual a devenit mult prea strâmt și mult prea rigid, nu ne oferă mijloacele necesare și marjele de flexibilitate pentru a face față în momentul în care există o criză majoră, cum ar fi criza migranților. Revizuirea la jumătate de mandat va reprezenta un moment crucial pentru Comisia noastră și pentru Parlamentul European, în așa fel încât Europa să fie în măsură să răspundă așteptărilor întemeiate din partea cetățenilor europeni. Vreau să mulțumesc tuturor colaboratorilor Comisiei noastre pentru buget, vreau să mulțumesc consilierilor politici din partea grupurilor, precum și ansamblului serviciilor și departamentelor care ne-au ajutat cu un omagiu pentru uh, cei care s-au ocupat de traduceri. Și e clar că am făcut o muncă bună rezultatul nostru cred că este la înălțimea așteptărilor noastre. Era rezultatul cel mai bun pe care îl puteam uh, obține, aproape 1 miliard 500 de milioane în plus, atât în angajamente cât și în plăți, comparativ cu ceea ce își dorise Consiliul într-o primă versiune a textului. Și dacă am reușit acest lucru, este tocmai pentru că președinția luxemburgheză a fost deosebit de eficientă în felul în care a condus dezbaterile și a arbitrat anumite discuții fără termene prea prelungite. Așa că eu cred că putem spune că rezultatul este la înălțimea așteptărilor noastre. Iar săptămâna viitoare vom avea ședința plenară și am speranța că Parlamentul, întreg Parlamentul, va aproba acest buget e vorba de 155 de miliarde pe angajamente și 144 de miliarde ca și plăți, iar membrii comisiei noastre nu trebuie să se pronunțe pe rezultatul concilierii ca atare, deoarece concluziile și textul comun sunt direct transmise către plenară în numele delegației Parlamentului European la Comitetul de Conciliere. Dezbaterea prevăzută pe 24 noiembrie și votul va avea loc pe 25 noiembrie, miercuri. Și vreau să vă indic faptul că și comisia noastră va vota totuși, după un schimb de opinii, pe trei texte care decurg din acordul interveni, care, pe care l-am obținut în conciliere, raportul doamnei Guardia Zabal, mobilizarea instrumentelor de flexibilitate și mobilizarea fondului de solidaritate. Și cu acestea fiind spuse, aș dori să dau cuvântul domnului raportor general. Eu queria uh, saudá-lo, queria cumprimentar. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Vreau să mulțumesc tuturor colegilor și să spun că sunt extrem de fericit de rezultatele obținute pe 13 noiembrie, vineri, o zi care coincide cu atacurile sângeroase de la Paris, bineînțeles, însă, în ciuda acestor lucruri, am reușit să dăm dovadă de solidaritate. Să nu uităm însă că ceea ce s-a întâmplat la Paris a reprezentat uh, un atac împotriva valorilor pe care noi le reprezentăm, fiecare dintre noi, oricine ar fi putut să se găsească acolo la Paris în acea seară, și cred că putem personal să ne simțim vizați de tot ceea ce s-a întâmplat. Ar trebui de asemenea să ne, respect, să ne exprimăm cu toți solidaritatea față de poporul uh, francez. De asemenea, nu trebuie să uităm nici faptul că acum Uniunea Europeană trebuie să dea o dovadă de atitudine proactivă și nu numai una reactivă. Este clar că va trebui să-i găsim și să-i uh, pedepțim pe cei care se fac vinovați de aceste atrocități în Paris. Nu trebuie noi să reacționăm numai la ce se întâmplă, ci să fim absolut proactivi. Domnule președinte, permiteți-mi acum să mulțumesc tuturor celor care au făcut contribuții în sensul că ne-au ajutat să ajungem la rezultate pozitive în cursul negocierilor. Putem spune că acestea au fost încununate de succes succes, deoarece am fost uniți, aveam o strategie clară și am obținut rezultate pozitive. Toți membrii delegației au avut un cuvânt de spus, de altă parte unitatea a fost uh, regula. Am avut un buget uh, pentru IMM-uri, pentru Uniunea Europeană, pentru companii și și pentru antreprenoriat avem o linie bugetară acum și dacă vă uitați la capitolul 1A, am reușit uh, să răsturnăm poziția promovată de către Consiliu și dacă vă uitați la strategia 2020, uh, anumite reduceri bugetare preconizate le-am împiedicat. Ele erau dorite de către Consiliu, așa că acum putem să spunem că avem niște garanții financiare autentice pentru a merge înainte cu planul Juncker și acum, vă spuneam, avem și un buget special pentru IMM-uri și avem un buget mai bun și pentru Erasmus și uh, mai mulți bani pentru Cosme. Asta înseamnă că putem să avem fonduri suplimentare și pentru Erasmus și, de asemenea, mai mulți bani pentru solidaritate internă și externă. Așadar, încă o dată avem un acest buget pe solidaritatea europeană și un buget special destinat creării de locuri de muncă în Uniunea Europeană. Am reușit să limităm, vă spuneam, reducerile bugetare propuse. Să nu uitați că 97% din amendamentele noastre vizau cele două principale obiective pe care ni le eh, propusesem. Și atunci mulțumiri încă o dată tuturor membrilor delegației, mai cu seamă mulțumiri lui Gerard Depre, care a făcut o treabă extraordinară în cadrul echipei noastre, unul dintre co-raportori răspunzător pe, pe buget și în bugetul general al Uniunii Europene și pentru bugetul uh, instituțiilor UE și uh, sarcina asta nu a fost deloc ușoară și totuși s-a descurcat extrem de bine. Uh, de asemenea, am, am avut uh, observatori extraordinari din partea agențiilor, e vorba de Gaia și domnul Gaier și mulțumesc. Mulțumesc și celor membrii ai, membrii ai echipei care ne-au sprijinit de-a lungul întregului proces de negocieri privitor la uh, DAB 8 și la bugetul 2015. Ce privește uh, capitolul 1B, am reușit la punctul 2 mai mulți bani pentru fermieri și apoi la capitolul 3 am reușit să mobilizăm acel uh, mecanism de flexibilitate, acea marjă și am obținut astfel uh, mai mult de 5 milioane de euro în plus și pentru capitolul 4, 24 de milioane în plus. Asta înseamnă că prioritățile noastre au fost corect identificate și am reușit, vă spuneam, să invocăm marja de flexibilitate așa cum trebuie. Cât tre- ce privește inițiativa de ocupare a tinerilor, să nu uităm că cele trei uh, instituții văd în această inițiativă de ocupare a tinerilor o adevărată prioritate și acum uh, vor urma noi propuneri, urmarea acestei reviziri efectuate la programul de ocupare a tinerilor. Deci se pot face în continuare propuneri, având în vedere concluziile care au fost uh, trase în urma evaluării programului de ocupare a tinerilor, inițiativa de ocupare a tinerilor și vreau să vă spun că în acest buget acum figurează o serie întreagă de mesaje politice. Unul se referă la ocuparea tinerilor, un mesaj uh, foarte clar de consolidare a inițiativelor de ocupare a tinerilor. Dar mai este un alt mesaj, e vorba de cheltuirea angajamentelor ce facem cu angajamentele și uh, creditele asumate și ce se va întâmpla în cadrul planului Juncker. De asemenea, cu toții suntem conștienți de cadrul financiar multianual pe care ni l-am trasat pentru viitorul apropiat, precum și Orizont 2020 și uh, Facilitatea Conectarea Europei. Considerăm <clears throat> că aceste programe care au servit drept uh, fundament pentru planul EFSI al lui Juncker de investiții strategice în conjuncție au un buget suficient și orientat spre viitor care să le asigure, le asigură perenitatea până în 2020 și până în 2016 nu vor mai fi nevoie de bani suplimentari Așa s-a spus, însă trebuie să fim atenți, bineînțeles, la revizuirea cadrului financiar multianual uh, la jumătatea drumului, cea care ne așteaptă și acolo, să nu uităm că anumite programe sunt mai slabe. Însă, de-a lungul întregului proces, a fost extrem de clar că acordul interinstituțional rămâne în picioare. Și anume, putem să sporim cu dotarea financiară cu 10% sau să o scădem cu 10% la orice program, însă ideea este să creștem totuși uh, uh, banii sau să sporim uh, resursele financiare pentru acele programe pe care le considerăm importante. În ceea ce privește crizele și angajamentele și poziția Consiliului, noi avem în continuare acele proiecte pilot și îl mai las uh, pe Gerard de Press să ne spună ceva și despre agenții, printre altele. Cât, plăte, cât privește plățile, am respins reducerile propuse de către Consiliu în mare măsură și sprijinite într-o oarecare măsură și de comisie. Astăzi avem o serie întreagă de linii bugetare absolut în regulă, dar nu trebuie să ne pierdem vigilență de-a lungul anului 2016 cât privește evoluția plăt- plăților. Trebuie să fim atenți la evoluția jocului și să nu ezităm să îmboldim comisia când este cazul, pentru că este vorba de o temă importantă și știm bine ce probleme a avut cu creditele și cu plățile din anul 2002 pace și, încoace și, bineînțeles, asta trebuie să răspundă și așteptărilor cetățenilor noștri pe care le cunoaștem. Mulțumim tuturor, membrilor delegațiilor, echipei, membrilor comisiilor noastre, comisiei noastre, grupurilor politice, secretariatului, tuturor celor care făcut tot acest lucru posibil și tuturor celor care ne-au sprijinit de-a lungul acestui proces și multă mulțumiri mai cu seamă secretariatului pentru că avem acolo oameni de mare valoare la secretariatul nostru care ne-au ajutat foarte mult pe noi. Deci mulțumesc echipei, grupurilor politice și consilierilor noștri și mai cu seamă consilierilor politici ai PPE-ului Ana, Nicol, care au muncit din greu și nu au precupețit niciun efort. Iată, am ajuns într-o etapă a activităților noastre uh, extrem de pozitivă și mulțumiri tuturora. Merci, monsieur le rapporteur general. Mulțumesc foarte mult, domnule raportor general. Și acum, domnul Deprey. Merci, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt, pentru că după mulțumirile domnului raportor general José Fernandez și elogiile cu care m-a uh, despre, pe care le-a evocat, uh, cred că n-am să fiu la înălțime ca să fiu și o măsură să fac tot atâtea elogii față de dânsul. Mai întâi, în ceea ce privește Parlamentul, știați că noi aveam un obiectiv și anume să repartizăm aceste efective ale Uh, reduceri ale personalului și am obținut acest lucru, deși celelalte instituții n-au acceptat să codificăm acest lucru într-un text. Uh, însă am reușit pentru că bugetul nostru n-a fost pus în semnul întrebării. Apoi, comparativ cu posturile suplimentare care fusese cerute pentru securitate, pentru întărirea controlului la acces în Parlament, și managementul uh, pentru secretariat, aveam 48 de posturi și până la urmă obținem 39. Și eu în final am obținut satisfacție și în ceea ce privește termenele pentru a face acea reducere de prevăzută. Am uh, neutralizat acest lucru pentru anul 2013. Deci vom începe eforturile cu începere din 2014. Și verificarea va fi amânată până în 2019. Deci eu consider că Rezultatul obținut este unul foarte bun. Evident, am și eu câteva regrete pentru celelalte instituții, mai ales pentru Curtea de Justiție. Aș fi vrut să nu fie acolo o reducere a numărului de posturi. A trebuit să acceptăm, totuși, ca urmare a insistențelor din partea Consiliului și Comisiei. În continuare, cred că această decizie nu e una înțeleaptă și pe viitor va trebui să o corectăm. Câteva cuvinte acum despre reducerea aceea de 5% a efectivelor. Uitându-mă la bugetul celorlalte instituții și la efectivele lor, sincer, în continuare îmi pun întrebarea în ceea ce privește cât de inteligent este acest dispozitiv. Dacă informațiile mele sunt corecte și m-am uitat la cifre, și cred că sunt cifre ce au fost comunicate de către doamna vicepreședinte, doamna Gergeva, Comisia face un efort de reducere a efectivelor, dar Comisia are 6.041 de persoane agenți contractuali. Deci cam comparativ cu ceea ce are Parlamentul. Și mă întreb, care este semnificația acestei reduceri de așa zis 5% în momentul în care ea se aplică personalului care este staff permanent? Uh, dacă putem corecta acest dispozitiv prin intermediul unor astfel de măsuri. Sincer, mie mi se pare că asta e o problemă care vine, devine din ce în ce mai greu de rezolvat. Domnule președinte, 2,4%. Știm foarte bine că ne-au luat prin surprindere, pentru că în loc să aplice o rată de adaptare a salariilor uh, comparativ cu inflația și cu sporirea uh, costurilor în uh, serviciile publice, noi am acceptat 2,4, n-am contestat, pentru că metoda de calcul prevăzută în anexa, care are diferite articole, articolul 64, 65, vă spun așa din memorie, deci noi nu le-am compensat, ceea ce înseamnă că anul viitor fiecare dintre instituții va trebui să facă un efort suplimentar pentru a compensa această sporire de salarii care nu fusese, nu fusese calculată în bugetele pe care le prevăzusem. Și în rest aș dori să mulțumesc tuturor celor care v-au adresat mulțumiri. Uh, Jose Fernandez, E clar că ați fi putut adăuga la cele mulțumiri și interpreții de conferință. Uh, vă propun, deci, domnule președinte, să adresăm mulțumiri și interpreților și mulțumiri și fața de dumneavoastră, domnule președinte, pentru că în evenimentele tragice de la Paris, care sunt pur și simplu indisociabile cu noaptea aceea de negocieri pe care am avut-o nouă, au fost niște momente teribile în momentul în care am început să ne dăm seama ce anume exact se întâmplă. Și pot să vă confirm încă o dată compasiunea noastră și dorința noastră de a ajuta Franța și țările noastre, pentru că oricare altă țară ar putea să fie mâine victimă. Și știu că în tot ceea ce se întâmplă în momentul de față, Belgia are și au parte din răspundere. Așa că suntem conștienți, eh, responsabilii politici belgeni sunt conștienți de faptul că trebuie luate o set întreg de măsuri suplimentare și pot să vă asigur că vom face acest lucru. Pour, euh, pour ces paroles. Euh, mulțumesc, spune domnul președinte, mulțumesc pentru aceste cuvinte frumoase și pot să vă spun că dacă Franța a fost implicată în această dramă în noaptea din vineri spre sâmbătă, alte țări au cunoscut niște momente dramatice. Mă gândesc Spania, Madrid, Londra, alte țări. Așa că trebuie să fim solidari și să nu cedăm panicii, ba din potrivă să ne unim pentru a face față acestei provocări. Pentru că e vorba de valorile noastre, ce sunt puse sub semnul întrebării. Domnul Gaier, vă rog, pentru agenții. Mulțumesc, domnule președinte. Permiteți-mi pentru început câteva observații vis-a-vis -vis de modul în care au decurs negocierile. Colegii mei au făcut deja o sinteză destul de pertinentă, astfel încât nu prea am ce să adaug la această analiză. Cred însă că se impune să spunem că n-am avut parte doar de o bună situație de negociere, cu o bună echipă și o președinție deschisă, ci am avut și un raportor foarte bun. Pentru că ați fost uh, pe tot parcursul negocierilor, nu doar raportorul grupului dumneavoastră politic, ci al întregul, întregii comisiei. Și de aceea, iată, vă mulțumim și și în calitate de raportor din umbră din partea socialiștilor fac acest lucru, pentru că, iată, încrederea a fost uh, bine investită. Și dacă în 2016 uh, se va oferi posibilitatea să vă succed, atunci sper că voi putea face față acestei provocări. În situația dificilă a negocierilor care a vizat agențiile și reducerile de 5% uh, pentru personal. Am reușit să ne batem bine și aș dori să vă mulțumesc încă o dată. În ceea ce privește agențiile, iată, imaginea este una mixtă. În ceea ce privește ocuparea locurilor vacante la agenții Am încercat să nu, ne, uh, să nu fim de partea comisiei uh, până așa numitul redeployment pool în care încearcă să acționeze. Noi nu subscriem la așa ceva și acea reducere de 5% agreată la nivel general, considerăm că anumite agenții ar putea să vină în susținerea altora și prin resurse de personal. Von Agenturen, die wir haben, manche sagen zu viele. Sigur că unii spun că avem prea multe agenții, dar acestea au și competențe și misiuni foarte speciale și specifice. Și dacă e nevoie la Agenția pentru Pescuit în Vigo de o persoană specializată, nu cred că specialistul respectiv poate veni de la Agenția pentru Egalitatea de Gen. Iată că avem și agenturi care trebuie să preia și competențe suplimentare. Sigur că în timp ce opinia publică, dar și aici în interiorul uh, Parlamentului există discuții privire la numărul mare de agenții și câte ar putea fi închise. Altă lume vorbește de uh, posibilitatea creării unei noi agenții. Acum, revenind la acest uh, redeployment pool, um, practic am ajuns deja la 10% și atunci nu cred că uh, Uh, trebuie să înțelegi prea multe în ceea ce privește gestiunea resurselor umane pentru a înțelege că nicio agenție nu poate să uh, supraviețuiască cu o reducere de 10% dacă nu se sporește productivitatea și acolo, iată, nu putem interveni cu tehnologii care să înlocuiască forța umană. De fapt, acest redeployment pool face parte din istorie, pentru că cele 120 de uh, locuri de muncă, între timp 140 de locuri care uh, au fost uh, <clears throat> aprobate pentru agențiile care în momentul de față uh, se ocupă de gestiunea fluxului de migranți nu pot fi soluționate prin acest redeployment pool. Acest lucru a fost acceptabil, acceptat. Consiliul însă insistă asupra obiectivului de 5% reducere de personal. Unele agenții au reușit deja acest lucru, altele nu. Pentru Frontex avem 60 de locuri suplimentare la propunerea Comisiei la Europol și Azo câte 30, iar în cadrul negocierilor am reușit pentru Eurojust și pentru Agenția pentru Drepturile Fundamentale să uh, obținem alte două locuri. O altă agenție unde este de necontestat faptul că va primi o um, misiune suplimentară este vorba de uh, ACER care ține de reglementarea pieței energetice și care se ocupă de Uniunea Energetică va avea de asemenea parte de un spor de personal, la fel și Agenția pentru Aviație din Căln, șase locuri, cea pentru substanțe chimice de la Helsinki 3 și cea pentru produse medicinale de la Londra tot 3 locuri. Trebuie să vă spun că nu prea îndrăznesc să spun uh, directorilor uh, general că ar fi un mare succes, pentru că EMA, de pildă, a anunțat uh, care are nevoie de alte 30 de locuri de muncă în condițiile în care primește și o misiune suplimentară și dacă uh, noi venim și le putem oferi doar 3% uh, din ceea ce solicitau ei, nu cred că asta poate fi privit un succes. La fel, acum în ceea ce privește Agenția de Supraveghere Bancară, aici s-au obținut uh, locuri în plus, sunt, uh, e un succes. Oh. și disponibilitatea uh, comisiei a fost dată, la fel și disponibilitatea uh, Consiliului de a negocia într-adevăr uh, aceasta din urmă fiind însă oarecum limitat. toată lumea este de acord că poate partea pe agenții Uh, nu constituie un procent uh, important uh, ca buget. și că avem problemele mai importante, de pildă criza refugiaților. Ceea ce descrie, de fapt, foarte bine situația în care se află agențiile în momentul de față. Am reușit așadar să venim acasă cu un rezultat uh, Uh, care mm, însă totuși este insuficient. Bien, mais c'est un progrès quand même. Da, e totuși un progres, spune domnul președinte. Și um, va fi în ajutorul raportorului permanent. Și acum, Eider. Domnule președinte, acum eu cred eu că până la urmă s-a spus tot. Însă acum, ca și observație generală, eu cred că atmosfera de negociere a fost una bună foarte bună și cred eu că președinția a demonstrat că în momentul în care un ministru care cunoaște instituțiile și bugetul este cel care conduce discuțiile, atunci negocierile sunt într-adevăr bune. Ele n-au fost doar politice, ci am avut uh, anumite aspecte care au fost discutate, nu ne-am bătut pe nimicuri, pe cuvințele și pe virgulițe, nu. Am avut o adevărată dezbatere. Eu cred că unitatea echipei noastre de negociere a fost un element cheie pentru a obține rezultatele scontate și cred de asemenea că și Comisia a menținut o poziție serioasă și mai ales în ceea ce privește plățile și a fost foarte răspicată față de Consiliu și anume că dacă se merge mai departe decât ceea ce a prevăzut Comisia la nivel de plăți, atunci o să fie sub răspunderea Consiliului. Deci, contrar cu, comparativ cu, cu negocierile de anul trecut, care trebuie lăsate undeva uitării, eu cred că aceste negocieri vor fi amintite ca și un element pozitiv. Pentru că domnul Gaier, uh, uh, anul viitor să sperăm că va avea aceeași, uh, același noroc și același succes în conducerea negocierilor și că vom avea un rezultat de asemenea pozitiv. Vă urez în continuare mult succes tuturor, atât Parlamentului cât și echipei uh, noastre de negociatori a Parlamentului European. Și cum subiectul acesta nu se ebuisează niciodată, odată ce terminăm cu 2016, începem deja direct și cum lucrăm pe 2017, care de asemenea va fi un buget complicat având în vedere contextul în care evoluăm în momentul de față. Și un ultim comentariu E adevărat că, da, negocierile mergeau bine, au fost un moment în noapte în care ne-am dorit cu toții să ajungem acasă și dintr-o dată am aflat veștile. Însă am dat dovadă de tărie și am reușit să continuăm discuțiile la Consiliu, deși se întâmpla ceea ce se întâmpla la Paris. Ne-am terminat munca, pentru că tocmai Ceea ce, ne dă, ceea ce își doresc teroriști este să schimbe acest mod de viață, să spună capăt libertăților care există în Uniunea Europeană. Și deci, în ciuda circumstanțelor tragice, a fost foarte bine faptul că am fost în măsură să mergem până la capăt. Și, cum ați spus, da, au existat astfel de evenimente și în Spania. Noi suntem țara care are o experiență enormă în materie de terorism. E ceva foarte greu de, de de uh, rezolvat, însă trebuie să ne dea cu toții, tuturor de gândit. Mulțumesc! Nu avem nicio îndoială. Vom învinge terorismul și asta înseamnă că toți europenii trebuie să-și acorde mijloacele necesare pentru acest lucru, să dea dovadă de solidaritate și să aibă instrumentele de guvernanță de care au nevoie pentru a fi cu adevărat eficienți. Domnul Manca a dorit să ia cuvântul un skin, scurt schimb de opinii, pentru că avem o ordine de zi destul de încărcată. Ďakujem, pan predseda. Každý z nás má svoj vlastný... Mulțumesc, domnule președinte. Sigur că fiecare dintre noi avem uh, propria perspectivă subiectivă asupra lumii. Și, și de aceea Uh, totuși trebuie să spunem că avem un rezultat excelent în urma negocierilor. Mulți uh, și-au exprimat deja bucuria în acest sens uh, și e bine că luptăm pentru o idee comună. Aș dori să vă mulțumesc și dumneavoastră pentru modul în care ați condus negocierile. Am reușit să fim o adevărată echipă. Colaborarea a fost una extraordinară. Permiteți-mi câteva observații vis-a-vis -vis de ceea ce s-a spus. Domnule președinte, spuneați deja că președinția Consiliului a spus că consolidarea bugetului trebuie prevăzută de pe acum. Membrii Consiliului uh, am înțeles că se vin aici la Parlament pentru a căuta din bugetul Uniunii fonduri suplimentare pentru combaterea crizei refugiaților și unde găsesc acest bani? La fondurile de coeziune. Acest lucru este un mare risc. Vă aduceți aminte, poate că ceea ce privește plățile, am adoptat o rezoluție deja din primăvară în care ceream um, comisiei să efecteze un studiu în ceea ce privește plățile restante. E vorba de probabil 20 de miliarde astăzi. Un alt acesta va fi un document foarte important care va avea influență în viitor, mai ales pentru a nu se repeta acest lucru. Un alt uh, punct inițiativa de ocupare pentru tinere. Toate trei instituțiile sunt uh, de acord că trebuie să ținem acest lucru, dar uh, inițial lucrurile nu au fost așa. Inițial nu se dorea acest lucru. Mă bucur că acum uh, ne-am asumat, asumat această obligație. Ministrii muncii și-au pregătit propriile studii și le vor putea prezenta deja la reuniune, la Consiliul din 9 decembrie. Există un studiu care arată că această inițiativă uh, este um, un mare avantaj. 2017, 2018 și 2019 va trebui să ne îndeplinim și noi uh, angajamentele asumate pentru în ceea ce privește reducerea de personal, de 170 de locuri. Împreună cu Klaus Vele am spus că suntem în stare să facem acest lucru, însă va trebui ca în toate negocierile să ne punem de acord pe o poziție, pentru că nu am putea să prezentăm în fața legătorilor noștri o neîndeplinire a Parlamentului European la acest capitol. Vreau să vă mulțumesc încă o dată pentru faptul că am putut face parte din această echipă. Monsieur Manca. Monsieur Denalo. Mulțumesc, domnule Manca. Domnul Denalo. Ah oui, mon tour de dire ma satisfaction du... Da, și eu la rândul meu vreau să-mi exprim satisfacția față de rezultatul obținut. Vreau să mulțumesc raportorului general, raportorilor fictivi. Eu sunt deosebit de mulțumit uh, în ceea ce privește rezultatele de la rubrica 2, pentru că eu am fost raportor pentru aviz uh, acolo. Uh, sincer, îmi pun întrebări în ceea ce privește garanția pentru tineret. Eu cred că acolo ar trebui să menținem presiunea, având în vedere această politică. Și ieri, am discutat cu tineri din partea misiunilor locale din Franța și cu responsabililor și am profitat tocmai pentru a organiza o întâlnire cu responsabili de la comisie, pentru că eu cred că doar astfel, când avem o informație care ajunge direct de pe teren la de- decident, uh, lucrurile vor evolua și cred că trebuie să promovăm această politică în rândul tineri, pentru, în ajutorul tinerilor peste tot în Europa. Ceea ce vreau să spun în încheiere este faptul că următoarele bugete vor fi într-adevăr bugete dificile și e adevărat că în mod provizoriu am reușit să rezolvăm chestiunea la nivel de buget din punct de vedere al fluxului migratoriu. Însă nu o să mai putem să lăsăm deoparte chestiunile legate de apărarea europeană. Cred că o să vină momentul când o să trebuiască să ne aplecăm asupra acestui buget și bugetul viitor o să trebuiască să integreze și această dimensiune de apărare pentru că astăzi avem totuși o stare de slăbiciune în acest domeniu și că sunt multe presiuni asupra Franței astăzi. Ultima intervenție, domnul Maragal. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau și eu să îmi manifest, evident, sentimentele pe care le-am avut pe durata ședinței de conciliere noi eram în conciliere și în același timp trăiam și un episod teribil, tragic. Însă asta ne-a trimis totuși un mesaj foarte clar. Europa nu este încă definitivată, desăvârșită, nu este exact ceea ce ne dorim să fie. Ahora, este es el primer presupuesto de la nueva comisión. Mai întâi, bugetul. Primul buget al doamnei Georgieva și cred eu că se notează acest lucru. S-a văzut. S-a văzut, pentru că dacă e să comparăm cu ce s-a întâmplat anul trecut, situația e mult mai bună. Și acest lucru nu numai s-a văzut la capacități, ci și s-a văzut și la nivel de președinție. Președinția luxemburgheză a fost foarte eficientă. Însă trebuie să spunem că am fost totuși închiși ca și prizonieri în limitele oferite de cadru financiar multianual. S-a văzut acest lucru. Și aș dori să mulțumesc tuturor domnului Fernandez, mai ales pentru faptul că am reușit să aplicăm așa o rată ridicată de bun simț în deciziile pe care noi le-am luat în acest cadru financiar multianual. Și am reușit, într-adevăr, să utilizăm aproape toate marjele disponibile. Am reușit să aplicăm instrumentele de flexibilitate. Deci, din acest punct de vedere, cred eu că am avut un succes foarte clar. Dar, în continuare, există și o oarecare distanță față de anumite subiecte pe care noi le-am considerat a fi deosebit de urgente. Bugetul european reprezintă 1% din PIB-ul european și capacitatea noastră de a acționa în acest buget uh, nu poate depăși această limită de 1% prevăzută pentru acest buget. Deci asta demonstrează că limitele acțiunii noastre sunt foarte clar uh, stabilite. Și vreau să ne exprimăm o poziție favorabilă față de acest proces de conciliere favorabilă. Oricum, noi la grupul nostru va trebui să dezbatem acest lucru, să avem o, pro- o dezbatere în intern înainte de plen. Uh, știți că la FD s-a votat împotriva celorlalte bugete anterior. Acum o să vedem cum anume se va desfășura dezbaterea în acest sens și cred eu că e posibil să obținem un vot pozitiv dar acesta, dar dacă cu toții înțelegem că bugetul acesta reprezintă doar o primă parte a ceea ce ne dorim să facem, și anume o primă pagină a, primei, a unei dezbateri veritabile referitoare la cadrul financiar multianual pe care trebuie să o avem pe viitor. Și dacă putem susține și dacă putem participa la toate aceste dezbateri pentru cadrul financiar plurianual, nu uitați că s-au întâmplat mai multe lucruri multe lucruri din 2013 2000, până în prezent. Și pentru a încheia, e clar că există efecte cumulative ale crizei economice și, evident, situația din Grecia. Faptul că au existat disparități și discrepanțe acumulate între regiuni, între țări și uh, programul acesta, inițiativa europe- cetățenească europeană, este un adevărat simbol și oamenii au așteptări. Apoi, criza refugiaților. Și am văzut acest lucru. Suntem conștienți de faptul că am adoptat un buget care merge până la maxim, dar cu siguranță în continuare este insuficient pentru a face față acestei exigențe. Și în al patrulea rând, deschiderea unor conflicte peste tot la frontierele noastre, cu evenimentele dramatice de vineri și să sperăm că este doar un episod și nu o situație structurală ce se va prelungi, Însă, în orice caz, e nevoie de un răspuns, un răspuns în materie de securitate, un răspuns în materie și, de asemenea, și de uh, reconstruire socială a propriei noastre solidarități în intern. Și ceea ce s-a întâmplat la Paris, uh, schimbările climatice, programele de, pentru a face față acestor uh, evenimente, COP21. Deci toate acestea au nevoie de finanțări, deci avem nevoie de un nou cadru financiar multianual și trebuie să facem eforturi pentru a avansa și doar astfel va trebui să obținem niște resurse suplimentare, eventual la nivel fiscal. Nu știu dacă cer prea mult, poate, însă cred că toată lumea a cerut acest lucru într-un fel sau altul. Mulțumesc, domnule președinte. Merci. Mulțumesc. Mulțumesc pentru uh, faptul că se profilează un vot pozitiv. Domnule Cristoforu, sunteți ultimul intervenient. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και καταρχήν να ευχαριστήσω Mulțumesc uh, foarte mult, domnule președinte, și eu vreau să mă alătur cu mulțumirile mele adresate tuturor celor care au făcut posibil acest succes. În opinia mea, este un succes major și pentru Parlamentul European, pentru că asta este principala noastră prerogativă până la urmă. Deci am avut și o echipă puternică de raportori și raportori din umbră și am reușit să obținem un uh, succes, până la urmă, chiar neașteptat. Care a fost acum secretul uh, succesului nostru? Cred că a fost faptul că am rămas uniți și acest lucru ne-a dat mai multă forță. Deci am reușit să privim mai departe decât anumite temeri individuale și să vedem care este imaginea de ansamblu. Sigur că raportorii și raportorii din umbră au făcut multe eforturi, dar uh, iată că acest lucru ne-a arătat că Parlamentul poate uh, să-și joace rol așa cum trebuie. Încă o dată mulțumiri. Pot să spun că sunt uh, mândru și cred că acest sentiment este împărtășit și de ceilalți. Mulțumesc! Mulțumesc. Concluir, primeiro agradecer eh, a todos os colegas. Eh, mulțumesc. În primul rând aș dori să mulțumesc tuturor colegilor și după mulțumirile de la început, aș dori să mulțumesc și președinției luxemburgheze, ministrului de finanțe luxemburghez, pentru munca depusă și care până la urmă a făcut posibil acest succes. Aș dori de asemenea să mulțumesc și Comisiei Europene care a reușit să înțeleagă foarte bine care sunt prioritățile noastre și care ne-a și venit în întâmpinare. Și aceste două puncte trebuie subliniate încă o dată și, până la urmă, uh, sunt mulțumiri care trebuie rostite. Bună și raportor general. Mulțumim, mulțumim la rândul nostru, domnule raportor general. Este adevărat că finalizarea acestor discuții a avut loc într-un context deosebit de grav și de emoțional și am resimțit în acel moment în discuțiile noastre că tot ce era superflu era într-adevăr și derizoriu. Înlământul a fost unul fericit, cred eu, și din pricina faptului că am avut convingeri ferme și asta se simte, se aude și fiecare a dat dovadă de simțul răspunderii și de eh, realism și mulțumim eh, președinției Consiliului, dar și doamnei comisar Georgieva care a stat pe poziții fermă, mai ales cât privește plățile. Mulțumesc și lui uh, Jans Geier. Și se pare că reușim un an din doi, cam așa e ritmul nostru. Aș dori ca această dinamică să fie întreruptă, în sensul să nu mai avem o alternanță între eșecuri și succese și să sperăm că anul viitor domnul Gher ne va face o demonstrație exact în acest sens. Bugetul pe care îl vom vota săptămâna viitoare, sperăm că el va și corespunde executării bugetare și eu nu mi-aș dori totuși să îl modificăm, chiar și având în vedere contextul actual. Cât privește datoria, plățile, uh, plățile acelea neonorate. Ne găsim în fața unui adevărat munte de facturi neplătite și da, sperăm că în 2016 o să fie destul de bun în sensul că anumite întârzieri ale angajamentelor ar putea să ne permită un RC eh, repaus. Mă gândesc totuși că în 2016 situația va fi foarte dificilă și sper că fiecare este conștient de bătălia care va începe atunci pentru uh, acea revizuire la mijlocul drumului și bătălia deci cu Consiliul. Uh, rămânem la discuția pe bugetul 2016 și știu că mai mulți colegi uh, doresc să plece repede și că sperau ei că votul va putea să înceapă la 9 și 50 ce ziceți? Să votăm acum, dragi colegi, și apoi să ne întoarcem la rapoartele de la BEI, raportul anual pe care le prezentăm doamna Gardia Zabal. Deci dacă nu aveți nimic împotrivă, ce ziceți? Ça va Bon. Alors, je vous invite à glisser vos cartes dans, dans l'appareil de, de vote. Nous allons faire un vote. Vă rog să vă introduceți cartelele de vot. O să facem un vot de încercare. Votul s-a deschis. E un vot test de încercare. 25 de votanți. Primul vot pe bugetul rectificativ 2008. Nu mă scuzați, numărul 8, DAB 8 de pe 2015. Haideți să votăm în bloc pe primele șase amendamente ale domnului Ashworth. Cine este pentru? sur l'ensemble des six amendements. Eu vă propun să votăm pentru primele șase amendamente ale lui Ashworth. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Amendamente respinse. Și pe toți DAB 8 în ansamblul său votăm cu vot uninominal, prin apel nominal, votul s-a deschis. Scrutin est clos. Le DAB e vot. S-a închis votul, 22 de voturi pentru, 2 împotrivă și 2 abțineri. Raportul 9. Mobilizarea instrumentului de flexibilitate pentru a face față migrației. Avem uh, trei amendamentele de la domnul Ashworth. Doriți să le votăm pe toate în bloc? E în regulă. regulă. Se pare că nimeni nu e împotrivă. Cine dorește să voteze pentru aceste trei amendamente? Împotrivă? abțineri. Amendamentele sunt respinse. Și cât privește instrumentul de flexibilitate, vot cu apel nominal, votul s-a deschis. Discutai deci, clu. Votul s-a închis. Votul este pozitiv 23 1 2 mobilizarea Fondului de Solidaritate pentru promovarea, pentru avansuri. Avem uh, cum votăm. De fapt, nu sunt amendamente aici. Vot cu apel nominal. Am deschis votul. Votul s-a închis. 26 pentru, 1 împotriva și nicio abținere. Doamna Gardia Zabal, transferuri. O serie întreagă de transferuri. La secțiunea 3. Stați un pic să-mi deschid uh, și eu uh, caietul. Les transferts 31, 33, 34, Sim. 37 et 38. Iată, domnul președinte. Da, domnule președinte, am găsit. Trebuie să votăm 5 transferuri. Primul transfer, 31, va întări linia bugetară pentru COSME, 8,8 milioane de euro. A doua, al doilea transfer, numărul 33, se, este pentru a răspunde situației de criză și criza emergentă. E vorba de instrumentul care contribuie pentru, la pace și stabilitate, 10 milioane de euro. Următorul transfer, 34, se referă la acordurile de pescuit cu Liberia și Mauritania. Și e o specificitate a acordurilor de pescuit pentru că încă n-am făcut avizul pe aceste acorduri, dar uh, trebuie să transferăm deja o parte din banii prevăzuți înainte de a putea semna acest acord. Și apoi transferul 36, 1,3 milioane de euro pentru Fondul pentru Dezvoltare Rurală ca și contribuție pentru cooperarea teritorială în regiunea Mării Baltice. Uitați că nici nu știu cum se spune în spaniolă, mi-am pierdut limba maternă. Și transferul numărul 38, 1,4 milioane de euro pentru mecanismul de... Iată, acestea sunt transferurile. În principiu nu sunt probleme, așa că vă rog să le votăm pozitiv pe toate. Da, bun, pentru că ne propuneți să votăm pentru. Mulțumim pentru prezentare și sper că nu vă deranjează să votăm în bloc aceste cinci transferuri pe care ni le-ați prezentat. Deci vot cu apel nominal, am deschis votul. Scrutin clos. Votul s-a închis. Aceste transferuri sunt uh, uh, acceptate la, cu 24 de voturi pentru, 1 împotrivă și o abținere. Acum aș dori să dau cuvântul doamna Iveșovski, care o înlocuiește pe doamna Holmeier, în ce privește transferurile de la celelalte secțiuni pe bugetul 2015. Da. Mulțumesc foarte mult. Zastupuju Moniku Holmer, která musela eh, odejít na... Mulțumesc. înlocuiesc pe doamna Monica Holmeier, care a trebuit să se deplaseze în Comisia Libă, unde are loc o discuție foarte importantă. Revenind la aceste transferuri, este vorba de Comisia Regii. Monica va a informat deja în repetate rânduri vis-a-vis -vis de transferurile de la această comisie sunt în speță 6 transferuri, capitolul 1 și am uh, promis deja să discutăm aceste lucruri. Un transfer se încadrează la capitolul 1 în conformitate cu articolul 25 și se referă la Ombudsmanul European. Uh, alt transfer este pentru Comitetul Economic și Social European. Eu uh, v-aș propune să le aprobăm pe toate în bloc, pentru că nu consider că există lucruri controversate. Nu se impune așadar o discuție specială. Ah, sì, grazie Presidente. Io avrei... Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să, și eu să fac o observație în această privință, în special în ceea ce privește Comitetul Regiunilor și profit și de prezența președintei um, pentru Comisia de Control Bugetar, doamna Gresle. Nu știu dacă cunoașteți situația care există în momentul de față între, un, între Comitetul uh, Regiunilor și Robert McCoy, un fost angajat uh, auditor financiar. Uh, N-am să zăbovesc prea multe, prea, prea multe asupra acestei situații. Poate știți deja acest domn era un auditor financiar, deci trebuia să controleze corectitudinea um, folosirii fondurilor. Și iată că ajunge să denunțe la în anul 2000 o, un incident uh, la OLAF care a intervenit. Acest uh, lucru a dus uh, la um, măsuri din partea superiorilor vis-a-vis -vis de această persoană care a fost îndepărtată și care, sigur, pe lângă pe lângă problemele psihologice și daunele psihologice vis-a-vis -vis un astfel de comportament. În 2013 s-a votat în manieră compactă o poziție care solicită Comitetului Regiunile să respecte diferitele sentințe care Tribunalul pentru Funcția Publică le-a emis în favoarea acestei persoane, condamnând Comitetul Regiunilor. Ultima astfel de sentință fiind din 2014 în care se prevede achitarea de către COR a cheltuielor de judecată plus o compensație de circa 20.000 de euro. Și în momentul de față, COR nu doar că refuză să pună în aplicare aceste sentințe, ci în plus nu a pus pe picioare, chiar dacă s-a intervenit de către Olaf, uh, Uh, proceduri interne adecvate pentru protecția acestor persoane care denunță astfel de situații și care până la urmă își fac decât treaba. De aceea solicit Comisiei de Buget de a nu uh, aproba acest transfer la ore până când nu uh, rezolvă această situație. Mulțumesc, mulțumesc pentru aceste informații, însă ele nu vor modifica ordinea de zi pe care ne-am propusă. Trebuie să ne pronunțăm așadar, în principiu, pe fiecare dintre aceste transferuri, având de vere uh, importanța lor și nu cred că neapărat trebuie să votăm pe fiecare, dar la Comitetul Regiunilor, dacă vă opuneți, putem să facem o excepție, putem vota. Ce ziceți, domnule Fernandes? Mulțumesc, domnule președinte. Cred că aveți dreptate. Eu n-aș vrea să mm, planeze îndoieli asupra unor chestiuni care pot să fie destul de delicate, având în vedere situația care a avut loc. Deci, nu cred să fie o problemă dacă amânăm uh, acest subiect Pască, păi pentru că doamna raportor nu poate să vină, pentru că are o ședință foarte importantă. Și atunci eu zic să votăm totul, cu excepția acestui aspect și data viitoare o să avem toate datele uh, necesare în legătură cu acest subiect și cred că este o metodă de lucru foarte bună, un maxim de transparență. Așadar, asta trebuie să ne ghideze ca de obicei. Vă mulțumesc! Le, le, je, je trouve votre suggestion excellente, monsieur le rapporteur général, mais euh, si on ne vote pas aujourd'hui. Da, foarte bine, aveți o, o sugestie foarte bună. Dar dacă nu votăm astăzi, transferurile devin automate și atunci mai bine să votăm, ca astfel să arătăm că ne opunem transferului.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 pentru, pentru că ele nu sunt legate acestea. Da, spune domnul Artui, însă trebuie să fie foarte clar uh, care e răspunsul la întrebarea domnului Zani. Întrebarea era foarte clară, nu poate să rămână fără răspuns. Domnul Fernandez, domnule președinte, eu aș dori ca apoi să verificăm dacă toată această afacere este serioasă, gravă, da sau nu? Și dacă această întrebare pusă nu are nicio legătură cu, vi, cu viramentul, transferul, atunci ea nu trebuie adresată acum, ci altă dată. Eu acum nu am date și informații care să-mi permite să spună că există o legătură adeverită, da sau nu. Și nu cred că dorim să intrăm acum într-o discuție nu e momentul. Poate am fi putut să discutăm treaba asta mai înainte și mai cred că acest gen de întrebări uh, pot fi adresate și în alte contexte, depinde de la Comisia de Control Bugetar, dar nu vreau acum să intru într-o dezbatere pe acest subiect înainte ca doamna raportor să fie prezent aici. Și dacă trebuie să votăm pentru că nu e o legătură, votăm pentru, dar dacă putem să amânăm, amânăm. Parce le postpone e, euh, e dificil. Cred că va fi greu să amânăm. Suma nu este imensă, e o, mai mult o chestiune de principiu. Întrebarea a fost adresată și propun ca la Comisia Buget să se înscrie treaba asta la ordinea zilei. Domnul Zani este de acord. Deci, dragi colegi, sunteți de acord așadar ca toate aceste transferuri care sunt transferuri cu titlu informativ, să poată să fie considerate adoptate, dar fără să trecem prin vot. Sunteți de acord? Foarte bine. Acum trecem la acele transferuri care trebuie să fie votate. Și atunci, e vorba de transferuri asupra cărora avizul a fost favorabil și vom vota, așadar, Comitetul Economic și Social European, primul transfer, vot cu apel nominal. Votul s-a deschis. Le scrutin est clos. Il est adopté par 22 voix contre 3, une abstention. Se adoptă. Acum, Comitetul Regiunilor. Acesta poate fi amânat Oui, monsieur. Monsieur Depré. Euh, s'il est possible de reporter ce point, je le reporte. Domnul Depre, dacă am putea să amânăm, eu aș amâna, deoarece e o chestiune mai delicată și vor exista și alte propuneri în acest sens. Mai explic. Așa cum s-a spus conform procedurii pe care am evocat-o numai ce, cum că salariile trebuie să fie modificate pe anul 2016 cu 2,4% în loc de 2,2%, adică un supracost pentru toate bugetele instituțiilor. Comisie, Parlament, toate instituțiile pentru anul 2016. Uh, pentru 2015 nu vorbim despre, decât despre jumătate de an, pentru că această indexare uh, se întâmplă de-abia din um, iulie 2015. Pentru 2016 este completă indexarea. Se propune să existe un post bugetar luat de la clădiri iar de acolo să se plătească din acel buget uh, costurile de uh, chirii și așa mai departe. Înainte de a face această operațiune, aș dori să discutăm treaba asta, pentru că nu știu ce se întâmplă cu uh, această tehnică care nu pare prea ortodoxă, având în vedere regulamentul financiar. Domnul Artui, Ceea ce spuneți dumneavoastră, domnule Depre, este un fel de cosmetizare a bugetului, adică un fel de șmecherie. Să plătim uh, chiriile din 2015 în 2016 pentru a avea niște bani în plus ca să mărim salariile. Mi se pare insuportabil și conturile noastre publice trebuie să fie exemplare, aceasta este clar și evident. Sunt instituții și bugete pe care oricum noi le controlăm bugetar vorbind. Deci amânare. amânare acestui subiect. Foarte bine. Am terminat. Da, pentru clădiri nu s-au făcut cereri de transfer. Ne întoarcem la ordinea de zi. Raportul BEI. Doamna Guardia Zabal, vă rog. Președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt. Este pentru prima dată că și Comisia noastră pentru buget redactează un aviz la raportul anual al Băncii Europene de Investiții, e vorba de anul 2014 și în principal avizul se bazează pe trei puncte. Prima parte se referă la planul Juncker, pentru că este pentru prima dată când avem un astfel de aviz, uh, puteam să discutăm despre planul Juncker și două aspecte se subliniază aici. Mai întâi, faptul că e nevoie de vigilență și față de uh, suplimentare, adiționalitate și, evident, al doilea aspect, legătura care există între BEI și celelalte bănci la nivel național. Apoi, un al doilea aspect, instrumentele financiare care sunt legate de activitatea BEI. Pe de o parte, e adevărat că s-a îmbunătățit felul în care se comunică informația uh, dinspre BEI și dinspre Comisia Europeană înspre utilizatori, însă e nevoie totuși de o perspectivă globală uh, o perspectivă mai amplă care să ne permită să avem o imagine generală mai bună decât cea pe care o avem în momentul de față. Și dincolo de aspectul global, evident că ne trebuie de asemenea și detalii. Asta ne lipsesc, detaliile din uh, imagine. Și E clar că BEI trebuie să utilizeze toate mijloacele de care dispune pentru a încuraja participarea și celorlalte instituții și a altor bănci în aceste instrumente financiare. Și al treilea uh, aspect cuprins în acest aviz se referă la mandatul cu dimensiune externă. Facem uh, o examinare atentă a executării mandatului, mai ales ținând seama de faptul că pot fi activate 3 miliarde de euro care sunt prevăzute în revizuirea la jumătate de mandat. Și ca și concluzie mă refer la coerența acestor politici în Uniunea Europeană și subliniez necesitatea ca toate proiectele ce sunt finanțate prin BEI, Banca Europeană de Investiții, să se alinieze la politicile și obiectivele Uniunii Europene. Și dacă nu e așa, atunci nu pot avea acces la această finanțare. Și atât. Merci, y a-t-il de... Mulțumesc, mai sunt observații? Domnul Tarum. Merci, monsieur le président. Uh, very quickly. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt câteva observații pe care vreau să le supun atenției dumneavoastră grupul verzilor. Sigur că salutăm lansarea Fondului European pentru Investiții Strategice, dar ne-am dorit ca BEI să vină cu o suplimentare a programului de finanțare care să depășească activitățile tradiționale ale BEI. Ne îngrijorează faptul că multe uh, proiecte selectate uh, și-ar fi uh, găsit finanțare și în mod normal și nu corespund așadar aceste cerințe de uh, suplementaritate. Ne-am dorit ca Bay să își asume mai multe riscuri, să depășească această mantră de triplu A și cred că ar trebui să fim extrem de vigilenți în a monitoriza conformitatea cu acest criteriu. Și desigur că nu strică niciodată să repetăm faptul că BEI este poate nu neapărat uh, o instituție prea transparentă, aș spune chiar uh, obscură, deci ar trebui să acordăm mai multă atenție practicilor utilizării banilor de către aceste doamne și domni care lucrează acolo. Și în final, legat de obligațiile noastre de control uh, a implementării mandatului extern al BEI, Asta în perspectiva rezivirii la mijlocul mandatului. Aici ar trebui să ne gândim și la potențiala activare a 3 miliarde de euro și confirmarea angajamentului nostru de a analiza cu mare atenție raportul de finalizare a proiectelor care ar urma să fie publicat în cadrul mandatului de finanțare externă pe perioada 2014-2020. Mulțumesc! Merci, Mulțumesc! Și acum, domnul Mureșan. Chairman also... Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, și din partea mea. Mulțumesc uh, pentru doamna Gatia Zabal, Rubial, pentru acest raport care reflectă și opinia grupului nostru politic. Sigur că după demararea fondului EFSI, rolul B este unul majorat și acest lucru se reflectă foarte bine și în avizul uh, doamnei Gadeza. Trei uh, lucruri pe care doresc să le spun, care nu contrazic uh, cele din raport, dar care poate ar fi adăugiri utile. În primul rând, rolul B în finanțarea IMM-urilor. Uh, IMM-urile încă se confruntă cu greutăți în Europa în a găsi accesul la o finanțare corespunzătoare și, desigur, BEI poate să facă parte din soluție, poate juca un rol util în această privință și de aceea cred că ar trebui să încurajăm BEI să aplice instrumentele financiare care să țintească îndeoseb IMM-urile. În al doilea rând, mandatul extern al BEI vis-a-vis -vis de vecinătatea estică și sudică a Uniunii. Sigur că ne aflăm în vremuri uh, destul de dificile în aceste regiuni și dacă vrem să oprim fluxul de refugiați care se îndreaptă spre Europa, atunci va trebui să îmbunătățim condițiile de viață în țările lor și cred că BEI poate juca un rol în îmbunătățirea infrastructurii, a infrastructurii sociale, a nivelului de investiții în zonele urbane, sănătate, educație, deci îmbunătățirea condițiilor de viață a acestor oameni în țările de origine, poate să intervină și de aici cu un rol important. Și în al treilea rând, asistăm în continuare la discrepanțe geografice semnificative între statele membre atunci când este vorba de accesarea fondurilor BEI și cred că ar trebui să analizăm mai cu grijă modul în care am putea evita discrepanțe sectoriale și geografice și să analizăm mai cu atenție alocările sectoriale și geografice ale BEI. Acestea fiind și linia, aceasta fiind și linia pe care va merge și grupul nostru PP, deci nu în contradicție cu raportul, doar uh, ca o suplimentare. Mulțumesc, văd că nu mai dorește nimeni să intervină. Data limită de depunere a amendamentelor este fixată pentru 23 noiembrie la ora 17 și votul la Comisia pentru Bugete va avea loc în data de 10 decembrie. Comisia se va pronunța pe 28 ianuarie și raportul acesta va ajunge în ședința plenară din luna martie. Are acum cuvântul raportorul nostru, domnul Lewandowski și domnul uh, Depre, pentru procedura referitoare la valoarea adăugată și venitul național. Et, et l'appréciation la, des, des ressources. Deci TVA și aprecierea resurselor financiare. Cine vorbește primul? Domnul Lewandowski. Congratulations to you and... Mulțumesc, felicitări dumneavoastră și tuturor Uh, celor care și-au dus contribuția la acest succes miraculos pentru 2016 în condiții excepționale. Ce am de spus acum se referă la amendamente de ordin tehnici față de un regulament de natură tehnică pentru mobilizarea propriilor resurse care s-a creat în 2015 de a se aplica din 2016 de fapt din 2013 s-a adoptat. Ideea acestui amendament este ca lucrurile să devină și mai tehnice, să nu mai există ingerință politică. Deci să fie o manieră mai automată de alocare la bugetul european urma să fie revizuită acum din experiența lui 2014. Susținem posibilitatea de a mobiliza să mobilizăm instrumentele necesare pentru a contracara plățile restante care s-au adunat Ideea este că Comisia ar trebui să facă informări nu doar către Consiliu, ci și către Parlamentul European pe această chestiune. Impresia mea este că e o chestiune mai degrabă tehnică și pur și simplu ar trebui susținută. Mulțumesc. Domnul Depre. Foarte pe scurt, domnule președinte. Eu sunt perfect de acord cu cele spuse în mod excelent de colegul meu Lewandowski, vreau doar să adaug faptul că ceea ce vom face noi va avea o consecință destul de limitată, pentru că e vorba de un regulament al Consiliului și după consultarea Parlamentului European și a Curții de Conturi. Deci uh, am examinat Ianuș și cu mine acest text și credem că îl putem vota pozitiv cu amendamentul pe care l-am propus. Bine, Mulțumesc. Aș dori să știu dacă dorește să intervină cineva. Se pare că nu. Vreau să precizez faptul că amendamentele trebuie să fie depuse cel mai târziu pe 24 noiembrie la ora 12 și că vom vota pe 3 decembrie în comisia noastră și că textul va ajunge la cea de-a doua ședință plenară din decembrie pentru a fi votat. Iată că ajungem acum la audierea colegilor noștri care fac parte din grupul de înalt nivel resurse proprii. Și deci o să rugăm uh, diferitele persoane, uh, vizitatori, reprezentanți ai altor instituții, să pără... deci invit aceste persoane să părăsească sala pentru că e o ședință cu ușele închise. Și, de asemenea,